So, Kolleginnen und Kollegen, dann. Mulțumesc. Dragi colegi, reluăm uh, reuniunea noastră de astăzi. Uh, în această zi sărbătorim Ziua Mondială a Apei. Și înainte de a ne relua lucrările, aș uh, dori să uh, supun atenției deputaților danezi uh, absența interpretării active în limba daneză. Vă puteți exprima în daneză, dar nu puteți auzi uh, limba daneză în căști. Îmi pare rău, Ana, văd că Ana nu este mm, foarte dezamăgită, așa că trecem la uh, punctele 18 și 19 de pe ordinea de zi și îi voi da cuvântul doamnei raportor Linda McEvan. Mulțumesc! Nu suntem uh, în plină forță în această dimineață, însă subiectul pe care trebuie să-l discutăm este foarte important. De ce discutăm din nou despre farmacovigilență când uh, am căzut de acord cu Consiliul asupra unei noi legislații acum 18 luni? Probabil că vă întrebați. Ei bine, da, am căzut de acord asupra unei noi legislații care îmbunătățește într-adevăr situația în comparație cu trecutul, dar din momentul publicării acestei noi legislații, probabil că vă aduceți aminte, s-a înregistrat un uh, scandal uh, foarte grav în Franța despre un medicament numit mediator. Uh, și voi reveni puțin asupra acestui caz, explicând de ce este important pentru legislația noastră. Dar după acest scandal cu mediatorul, uh, Comisia Europeană a inițiat un, uh, un test um, de tip stres test pe noua legislație privind farmacovigilența și rezultatele au fost uh, prezentate acum câteva luni. Și Comisia spune că, deși noua legislație îmbunătățește foarte mult situația farmacovigilenței, există în continuare câteva domenii unde se mai pot face îmbunătățiri și sunt de acord cu Comisia Europeană în acest sens. Cred că există câteva domenii unde trebuie să efectuăm noi modificări pentru a Uh, înlătura orice deficiențe. Ce am învățat din acest caz al mediatorului? Că, din nefericire, compania de mm, farmaceutice respectivă a utilizat uh, un niște deficiențe, niște mm, defecte ale legislației pentru a se strecura. După uh, discuțiile cu raportorii din umbră, care sunt aceiași, ne-am dat seama că uh, avem nevoie de un acord în primă lectură aici și apoi, în funcție de Consiliu, am putea să ne punem de acord asupra modificărilor înainte de uh, confirmarea legii din iulie. Iată ce aș vrea să facem, însă trebuie să ne asigurăm că de această dată legislația va fi adoptată așa cum trebuie. Nu putem să ne mai permitem să mai avem niciun fel de probleme legislative. Ce s-a întâmplat cu mediator? Ei bine, este un medicament care a fost uh, brevetat în mai multe state membre prin procedura descentralizată. Franța, Portugal, Portugalia, Spania este un uh, medicament care tratează uh, tratează diabetul de foarte mulți ani. Însă s-a semnalat încă din 1988 că acest medicament poate să conducă la uh, probleme cardiace. În ciuda acestui lucru, acest medicament a fost uh, promovat în Franța, a fost uh, prescris uh, pentru uh, diabetul de tip 2 și în plus pentru persoanele care își doreau să um, slăbească. În uh, 2009, după o investigare serioasă, s-a estimat că 5 milioane de persoane au uh, primit acest medicament, le-a fost prescris acest medicament. Încă din anii 90 uh, s-au uh, semnalat probleme legate de valvele cardiace, valvele inimii, și s-au înregistrat între 500 și 2000 de victime. Și agențiile autorizate au uh, semnalat aceste probleme încă uh, de mulți ani în Statele Unite. Dar ce s-a întâmplat în Europa? Dacă ne uităm la începutul anilor 2000, Sistemul de farmacovigilență era insuficient dezvoltat, iar uh, organismele competente din Uniunea Europeană nu aveau la dispoziție instrumentele necesare pentru a acționa. Ce s-a întâmplat în cazul mediator? Au existat discuții în Italia și în Spania legate de acest medicament. Servie, uh, compania farmaceutică care produce acest medicament, a decis să nu uh, solicite din nou uh, autorizarea de punere pe piață în Italia și Spania în 2003. În acea perioadă, mai multe state membre au fost informate că medicamentul respectiv urma să fie retras din uh, uh Spania și Italia, însă nu s-a făcut niciun fel de investigație în ceea ce privește caracteristicile de siguranță. Uh, în acel moment, dacă o companie își retrăgea în mod voluntar un medicament de pe o piață, nu trebuia să se întâmple neapărat nimic din punct de vedere legal. Nu exista niciun fel de anchetă care trebuia demarată, chiar dacă existau uh, niște discuții informale în cadrul grupului de lucru pe farmacovigilență în acest sens. În 2009, au autoritățile franceze care s-au dovedit, o parte din autoritățile franceze care s-au dovedit vigilente în acest sens, au uh, analizat mai îndeaproape cazul și au uh, demarat o investigație, o, o anchetă care a arătat uh, efectele negative ale acestui medicament. În urma acestei anchete, uh, șeful agenției um, Uh, responsabile din Franța a fost obligat să demisioneze și totuși nu s-au luat măsuri suficient de rapid. Din cauza um, îndoielilor legate de acest medicament în uh, anii 90 și apoi la începutul anilor 2000, s-a cerut uh, realizarea unui studiu despre mediator pentru că și după punerea pe piață a unui medicament se pot solicita niște studii suplimentare de siguranță. Și acest lucru s-a întâmplat pentru mediator. Cred că în anul 2001, verific acum datele imediat, da, în 2001, ar fi trebuit să fie un studiu de un an asupra acestui medicament da, în anul 2001, agenția din Franța a cerut un studiu despre mediator, însă acest studiu nu a fost demarat decât în 2006. Și abia în 2009 studiul a fost finalizat și rezultatele au fost uh, prezentate și atunci abia s-a retras medicamentul de pe piață. Iată un aspect important pentru legislația noastră, pentru că în momentul în care Comisia a inițiat propunerea privind farmacovigilența, a propus următoarea situație. Dacă un medicament este supus unui studiu la un moment dat, pe ciclul său de viață, trebuie să fie uh, Uh, semnalizat uh, cu un uh, triunghi negru pe lista medicamentelor, pentru ca să se știe că medicamentul respectiv fusese autorizat, dar există totuși niște aspecte care trebuie clarificate. Parlamentul a sprijinit Comisia în prima lectură, însă în negocierile cu Consiliul această inițiativă a fost diluată și una din propunerile Comisiei Europene în acest moment este să se restabilească legătura între medicamentele de pe lista cu medicamente monitorizate și cele care sunt uh, subiectul unor uh, studii post-autorizare. De ce, autorizare. De ce este important? Pentru că uh, dacă un medicament este semnalizat cu acest triunghi negru, știu că este un uh, medicament nou care este monitorizat și atunci medicii și profesioniștii din domeniul sănătății sunt conștienți uh, de probleme și pot discuta împreună cu pacienții despre posibilele efecte adverse și pot fi mai atenți. Acest triunghi negru este uh, o măsură care permite să ne asigurăm dacă compania farmaceutică respectivă face tot ce este necesar pentru a răspunde uh, dubiilor uh, ridicate. Lucru care nu s-a făcut în cazul mediator și timp de ani de zile viața pacienților a fost pusă în pericol, așa cum spune și agenția franceză în propriul său raport. Iată unul din aspectele pe care Comisia vrea să le mm, abordeze în noua legislație. Deci Comisia dorește să revină asupra propunerii inițiale, inițiale de a face o corelare între medicamentele supuse unei monitorizări intense și studiile de siguranță în curs. De asemenea, ce s-a întâmplat cu compania Servie? În mod voluntar nu, a, nu și-au reînnoit solicitarea de, punere, de autorizare de punere pe piață în uh, uh, Italia și Spania. Și când au făcut asta, nu s-a întâmplat nimic, pentru că celelalte țări nu erau obligate prin niciun fel de procedură să întrebe de ce uh, s-a întâmplat asta. Iar Comisia propune acum o procedură de urgență pentru astfel de cazuri. Dacă o companie își retrage medicamentul de pe o anumită piață, se declanșează o procedură de urgență la nivelul Agenției Europene a Medicamentelor. Și acum îmi dau seama că am avut uh, dreptate să uh, cerem uh, întărirea Comitetului uh, de farmacovigilență din cadrul Agenției Europene a Medicamentelor, pentru că inițial acest comitet era unul foarte slab, cu foarte puține competențe și am cerut ca el să fie întărit. Ca urmare, în noua propunere, Comisia sugerează să există astfel o procedură de urgență pentru astfel de cazuri, pentru că nu este mm, suficient ca toate aceste discuții să fie purtate undeva într-un grup de lucru pentru ca ele apoi să fie și transpuse în lege. În acest caz, compania Servia a spus public că nu uh, solicită repunerea pe piață acestui medicament în Italia și în Spania din motive comerciale, însă acum există îndoieli uh, despre, despre această um, motivație. De fapt, nu acestea, era, nu acestea erau motivele pentru care medicamentul nu a mai fost pus pe piață în, uh, în Italia și Spania. Iar în prezent, companiile ar trebui să fie obligate să spună clar autorității de reglementare de ce nu uh, decid repunerea pe piața unui medicament și trebuie să afirme în mod clar și argumentat că nu este vorba de o problemă de siguranță cu medicamentul respectiv. Nu acesta e motivul pentru care nu mai solicită autorizarea de punere pe piață. Le, propunerea de legislație a Comisiei este una logică și corectă, trebuie să ne gândim foarte clar la formularea ei. Discuțiile au început deja în Consiliu pe acest subiect și din câte înțeleg, Consiliul este destul de rezervat în ceea ce privește mm, acel triunghi negru despre care vorbeam, dar sper că vom putea să discutăm cu Consiliul pe acest uh, subiect în momentul în care vom lansa dezbaterile, pentru că este o problemă mm, gravă și Consiliul trebuie să ne răspundă la această întrebare. Cum ne putem asigura că studiile de siguranță post autorizare sunt realizate cu adevărat, dacă nu avem o măsură de um, obligare a companiilor să facă acest lucru. Trebuie să ne asigurăm că aceste studii sunt realizate cu adevărat. înainte de a demara discuțiile cu Consiliul, trebuie să ne punem de acord în cadrul comisiei noastre ce ne dorim și sper că vom putea lucra împreună. Ar fi de mare ajutor dacă și colegii din Parlament s-ar implica, pentru că este o problemă de siguranță publică. Trebuie să ne gândim în mod colectiv la amendamentele pe care trebuie să le înaintăm pe această legislație împreună, să facem asta cât mai rapid ca să putem demara mm, negocierile cu Consiliul cât mai repede. Aștept așadar cu nerăbdare să aud uh, care sunt opiniile dumneavoastră și am învățat din această experiență că avem nevoie de farmacovigilență adecvată la nivel european. Nu ne putem uh, baza pe acțiunile unei țări uh, de protecție a pieței pentru întreaga Uniunea Europeană. Avem nevoie de un dialog între guverne și între statele membre și avem nevoie de un rol întărit al Agenției Europene a Medicamentelor. Mulțumesc, Linda McKevin. Doresc să urez bun venit invitațiilor noștri pe care îi vedem în uh, spatele sălii. Avem 37 de studenți care ni s-au alăturat uh, la invitația uh, lui Elizabeth Mora. Vă urez o vizită plăcută în Parlament. Și trecem acum la intervențiile raportorilor din umbră și începem cu Pilar Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că sunt extrem de încântată că lucrez cu doamna McAven încă o dată și cu ceilalți raportori din umbră cu care am conlucrat foarte bine și mai devreme la această modificare a directivei farmacovigilență. Doamna McEwen a explicat lucrurile foarte bine, însă e vorba de o modificare minimă a acestei legislații care încă nu a fost adoptată. Uh, n-a fost încă pus în aplicare și sunt de acord că procedura trebuie să fie accelerată, astfel încât atunci când se va când va intra în vigoare în cursul acestui an acest act legislativ să fie modificat așa cum trebuie. E vorba de modificări care, de bună seamă, sunt absolut necesare, mai ales lumina cazului uh, mediator și există lacune care trebuie să fie acoperite. Comisia vine cu un document asupra căruia cred că ne putem pune de acord rapid și fără niciun fel de probleme. Pentru că nu sunt, de fapt, lucruri uh, sau probleme majore. V-am spus că această, această directivă trebuie să fie pusă în aplicare cât mai curând posibil. Am o întrebare pentru comisie, de fapt două elemente. 1. Articolul 123 din directivă în care se spune că autoritățile de autorizare trebuie să autorizeze toate statele membre în momentul în care li se solicită o nouă autorizare sau suspendarea acesteia. Vreau să întreb Comisia dacă această notificare trebuie să fie făcută Uh, în toate statele membre sau doar în statul membru în care medicamentul respectiv dorește să fie autorizat. Deci nu în toate statele membre, pentru că în acest caz uh, e nevoie de valoarea comitetului sau comisiei de farmacovigilență și deci toate statele ar trebui să fie, uh, e vorba de agenția pentru medicamente. Mie mi se pare că e puțin cam prea mult pentru statele membre și cred că este și superflu, pentru că cred că e suficient să se facă acest lucru în statul membru în care se solicită autorizarea. Apoi, am niște dubii legate de procedura de urgență, articolul 107, unde se vorbește despre necesara indicarea eventuală a reducerii uh, dozelor și se vorbește despre, acolo despre o predură de urgență cumva automată. Iar statele membre trebuie să vină cu o evaluare în timp de 60 de zile. De deci ce să fie aici o procedură automată, obligatorie și nu una uh, de la caz la caz, voluntară pentru statele membre. Vreau să înțeleg aici logica. În orice caz, sunt de acord cu propunere și cu ceea ce ne spune doamna McAven. Mulțumesc foarte mult. Doamna Ayuso, domnul Peter Liza are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, susțin cele spuse de cele două antevorbitoare. vorbitoare. Nu vom depune amendamente la propunerea comisiei și ne dorim și noi uh, să soluționeze acest dosar cât mai curând posibil. Am două uh, elemente de evocat aici, pentru comisie și pentru raportori. Comisia de farmacovigilență se apleacă asupra legislației și așadar aș dori să evoc două lucruri care sunt legate de alte acte legislative care eh, pot să ne ajute să îmbunătățim situația. La început, propunerea Comisiei privind farmacovigilența conținea o prevedere eh, pentru acel medicine fact box. Era vorba de un eh, tabel pentru fiecare medicament cu principalele lucruri de știut. Sunt uh, surprins că acest lucru a dispărut. Uh, Consiliul a avut și el poziția pe care a avut tu. Am discutat lucrurile intens, uh, s-au făcut niște propuneri și în prima versiune a doamnei McAven, la capitolul informarea pacienților, să includea acest lucru. Și era vorba inclusiv de date privind efectele dezirabile secundare mai bine zis. Însă, în ceea ce privește problema calendarului sau al timingului, nu vreau să revin în urmă, dar nu vreau să pretindem că Parlamentul este cel care se opusese. Noi cu toții am votat pentru primul raport al doamnei McAvan și vedem, vom vedea ce spune și Comisia și apoi eventual să facem unele modificări, pentru că în orice caz asta servește interesului pacientului, însă nici el nu, nu trebuie să fie nici inundat de prea multe, prea multe informații. Al doilea element legat de testele clinice și registrarea acestora. Un lucru foarte important în cadrul um, propunerii de legislative exista și acolo Uh, ceva legat de un medicament care producea efecte asupra inimii, efecte secundare și se punea problema când se fac aceste uh, teste clinice, bineînțeles înainte de autorizare și avem nevoie de o mai mare farmacovigilență. Dar e și mai bine dacă toate aceste teste clinice sunt înregistrate. și s-ar putea ca, în caz contrar, anumite efecte negative sau identificate de aceste teste să nu fie publicate și atunci farmacovigilența nu își mai îndeplinește rolul. Și ar fi bine ca să avem și un impact asupra ceea ce se întâmplă în țările terțe și dacă se execută, se fac teste clinice în țările terțe și rezultatele sunt negative, am trebuit să știm și noi să există un mecanism de avertizare Vreau să atrag comisiei asupra acestui lucru. Deci, aș dori ca raportul McEwan să rămână așa, dar ar fi bine ca, poate în altă parte în legislația noastră, Comisia să poată să lucreze pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult. Urmează următorul vorbitor. Mulțumesc. Domnul Zanoni. Vorbesc în numele grupului Zanoni. Mă scuzați, Alde. Colega mea nu poate să fie aici dimineață. Grupul nostru este pentru propunerea Comisiei și susținem din toată inima abordarea aleasă de raportoare. În ceea ce privește testele clinice, Comisia a identificat lacune în uh, actele legislative aferente din 2010 și trebuie să ne asigurăm că există un cadru adecvat pentru această farmacovigilență și trebuie să se rezolve problemele cu lacunele respective, pentru că asta afectează pacienții și sănătatea populației în general. Și de aceea această directivă trebuie să fie adoptată cât mai curând posibil și să fie inclusă în pachetul din 2010, care va intra în vigoare în iulie anul acesta. Acum vorbim despre cazul mediator și ancheta continuă în Franța. Va trebui să așteptăm uh, rezultatele anchetei și urmăririi penale respective și de-abia atunci, la sfârșit, vom ști ce efecte vor exista la nivel european și vom vedea și cu ce propunere vine Comisia. Uh, acum, uh, ce privește propunerea Comisiei, grupul ALDE este în sau pentru uh, a actualiza tot ce înseamnă măsuri de urgență, așa cum apare în, ele în text. Articolul 123, uh, aliniatul 2, lucrul care a fost propus de Comisia Europeană. Deci acolo se spune că dacă o companie, o firmă Uh, nu mai dorește să mai pună pe piață un produs, un medicament, atunci procedura de automată trebuie să fie, de urgență trebuie să fie declanșată. Mulțumesc foarte mult, doamna Françoise Grostet. beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc. Uh, acest scandal al mediatorului din Franța încă nu și-a primit verdictul pentru că justiția încă trebuie să-și spună ultimul uh, cuvânt. De-abia... Ceea ce e sigur că în urma acestui scandal al mediatorul, uh, stres testul uh, și testele executate de comisie au arătat că există o serie de lacune, lacune inclusiv în ceea ce privește coordonarea între statele membre. Atunci când unul dintre state uh, Uh, hotărăște să suspende sau să nu mai permită punerea pe piață, el poate să estimeze că uh, nu e nevoie de o procedură de urgență și atunci uh, nici nu se simte obligată să anunțe celelalte state membre. De aceea e nevoie de un mecanism mai automat pe plan european. Trebuie întărită, deci, această coordonare. Și față de ce a spus și colegul de la PPE, uh, este important să existe o coerență maximă la nivelul tuturor statelor membre, chiar dacă asta aduce niște poveri administrative suplimentare, însă, sinceră să fiu, este foarte important ca aceste date să circule în teritoriul Uniunii Europene. Apoi, uh, lipsa de justificare a titlurilor de autorizări care până acum nu trebuiau să justifice de dorința de a nu mai pune pe piață un, un, un anumit produs. Iată o modificare a regulamentului și aceste, această nepunere pe piață, necontinuare, uh, trebuie să fie cumva justificată. Apoi, lacunele și ce se întâmplă după autorizare, inclusiv teste clinice și condiții. Există anumite condiții care aplică unor medicamente chiar după ce le au fost puse pe piață. E nevoie de transparență pentru a ști exact care este lista cu aceste medicamente care sunt supravegheate în mod deosebit. Doamna McKeven, într-adevăr, uh, sunt sigură că vom găsi un consens, dar oricum trebuie să mergem repede, să ne mișcăm repede. Să ne asigurăm că există o transparență și o eficiență sporite a um, acestui proces legat de securitatea, siguranța medicamentului, apoi lista de medicamente care sunt, să zicem, luate la index, supravegheate foarte mult, trebuie să fie o listă care să conține medicamente alese pe niște criterii pertinente și lucrurile să se petreacă cât de transparent posibil, astfel cât cetățenii pacienții să nu fie uh, cumva confuși și să aibă cumva senzația că pe undeva sunt mițiți, să le fie, să fie frică. Totul, totul trece sau totul se petrece prin încredere când vine vorba de medicamente. Este foarte periculos să nu existe încredere. De aceea ar fi bine să avem o evaluare de la caz la caz și poate nu neapărat o listă exhaustivă, care ar putea să ducă și la probleme. Dincolo de lacunele identificate de testele executate sau făcute de comisie, cred că trebuie să vedem în ce măsură putem să vizăm și medicamentele vizate în afara AMM, agenției sau autorizărilor de punere pe piață. Așa s-a întâmplat și cu mediatorul pentru că este clar că în momentul în care avem astfel de medicamente, pacienții sunt expuși unor riscuri clinice. În aceste condiții, trebuie ca Agenția pentru Medicamente Europeană și statele membre să pună pe picioare împreună o serie de linii orientative și de ghidare de, în acest sens pentru a evita uh, Uh, abuzul de astfel de medicamente, fără însă a sacrifica flexibilitatea necesară și pentru a răspunde uneori anumitor nevoi specifice ale pacienților individuali. Însă când vine vorba de mediator, eu mi-am pus deseori întâmplări, mă scuzați, întrebări legate de agențiile naționale, Agenția Europeană pentru Medicamente, eu zic că dacă am avea o agenție unică și europeană pentru medicamente, am uh, evita multe, multe probleme. Eu știu că nu astăzi vom rezolva aceste probleme, însă poate peste câțiva ani, cine știe, lucrurile se vor rezolva. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamna Gaustet. Doamna Shalemos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe lucruri bune, așa încât voi fi succintă. Aș dori să o uh, susțin pe doamna McAvon în uh, sugestiile incluse în această propunere, dar în special susțin uh, faptul că avem nevoie de acest triunghi negru pentru anumite medicamente, pentru că asta conștientizează pacienții și doctorii, ceea ce ar putea fi foarte util, pentru că există informații utile referitoare la diversele efecte secundare și asta duce în final la un nivel mai mare de siguranță al pacienților, așa încât vă susțin în ideea de a uh, duce această luptă cu Consiliul și sper că vom uh, ajunge la un rezultat bun, având în vedere că suntem de acord cu atât de multe lucruri. Mulțumesc. Doamna Hipner este ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi ne ocupăm de un subiect extrem de important, supravegherea produselor medicinale. Acestea ar trebui să fie produse medicinale, cum le spune și numele, n-ar trebui să fie dăunătoare. Și esențial este să combinăm tratamentul, deci timpul de tratament, cu timpul în care se văd efectele acestui tratament punerea pe piață în anumite țări a avut loc înainte să se afle efectele medicamentului respectiv și tocmai de aceea cred că uh, discutăm această problemă astăzi. Este esențial nu doar pentru pacienți, ci și pentru medici. Medicii care prescriu un anume medicament se așteaptă la un rezultat favorabil și nu la complicații. și nu doresc să trimită pacientul la un alt specialist pentru a fi tratat de boala care, rezult, care poate rezulta dintr-un efect secundar. Deci, trebuie să se ofere informații cât mai rapid cu putință și nu doar în țările care au uh, admis pe piață un anumit uh, produs uh, medicamentos. Unele țări poate sunt în proces de a licenția respectivul medicament și încă nu știu care sunt efectele secundare negative. Deci este esențial să avem informații cât mai rapid și cred că agenția ar trebui să strângă toate informațiile de la medici în legătură cu efectele secundare. Medicii care tratează pacienții trebuie să vadă imaginea de ansamblu și dacă ei văd că un anumit uh, medicament a avut efecte negative în mod repetat, atunci informații legate de acest medicament ar trebui să fie transmise către agenție și ar trebui să facă niște controle adecvate și apoi uh, medicii și pacienții să primească un răspuns. Așa cum a sugerat și Linda McAven, ar trebui să transmitem aceste alerte fără a stârni panică în rândul pacienților. Uneori, medicii trebuie să facă o alegere pentru a salva viața unui pacient prin prescrierea de medicamente care s-ar putea să nu fie tocmai ideale și ar putea chiar să fie dăunătoare și periculoase într-o oarecare măsură pentru un anume organ. Dar acest uh, sistem de avertizare timpurie ar trebui să fie implementat cât mai curând cu putință, pentru că fiecare zi poate aduce decesul altor pacienți dacă aceștia nu știu că există probleme cu medicamentul respectiv. Eu nu m-aș baza pe pacient să ia decizii uh, în legătură cu utilizarea unui anume produs, pentru că pacienții nu au cunoștințele necesare. Trebuie să lucrăm împreună cu autoritățile de control uh, precum și cu grupurile de experți medicali care ne vor oferi uh, informațiile necesare. Mulțumesc! Mulțumesc, dar acum cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Nu se intru în uh, detalii pentru a vă spune care sunt motivele propunerii Comisiei pentru că văd că toată lumea înțelege motivele. Am identificat problema, am făcut un test de stres și acum încercăm să propunem o rezolvare pentru uh, vidul pe care l-am uh, identificat și trei probleme majore au fost identificate, după cum a reieșit și din intervențiile de mai devreme. Există două subiecte unde v-am putea oferi explicații suplimentare în legătură cu motivațiile propunerii uh, așa cum este ea acum. Ele se referă la necesitatea de a, a, de a notifica toate statele membre de intenția de a nu reînnoi uh, autorizația sau de a retrage autorizația pentru un anume produs de către deținătorul autorizației și a doua problemă era de ce ar trebui să fie o procedură automatică, o procedură comunitară automată în uh, momentul în care apar contraindicații în ceea ce privește doza recomandată. La primul punct, de ce să notificăm toate statele membre? Ne-am gândit cu mare atenție la acest lucru și concluzia a fost că în asemenea cazuri este important ca toate statele membre să știe Chiar dacă medicamentul respectiv nu este pe piață în statul respectiv, s-ar putea să aibă un produs similar cu același ingredient activ. Și vrem să ne asigurăm că nu va apăra o problemă suplimentară, o lacună suplimentară, prin crearea acestui flux de informații noi considerăm că cea mai bună cale de a închide toate lacunele și de a nu, avea, de a nu ne trezi că peste câțiva ani că descoperim alte lacune ar fi să punem la dispoziție informația tuturor uh, statelor membre. Dacă un stat membru nu este interesat, asta este problema lui, dar Având în vedere că ingredientele active pot fi incluse în familii de produse sau că există produse similare uh, pe piață, noi considerăm că toată lumea ar trebui să fie informată chiar dacă nu este vizată direct de un anume uh, medicament. În ceea ce privește declanșarea unei proceduri automate atunci când apar restricții de recomandare sau contraindicații, din motive de siguranță, uh, ne-am gândit că este vorba de efecte importante și uh, ne-am gândit că ar fi bine să nu ne trezim cu o altă lacună peste o perioadă scurtă de timp. Și aceste măsuri bazate pe măsurile de siguranță duc la o evaluare europeană astfel încât să ne asigurăm că toată lumea merge în aceeași direcție. Astea au fost cele două puncte identificate unde am considerat că trebuie să vă oferim clarificări și dincolo de asta iau notă de sprijinul pentru sprijinul dumneavoastră pentru propunerea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Înainte de a concluziona, o să-i dau cuvântul doamnei McAven și pot să vă spun că acum aveți și uh, daneza în mod activ. Deci, uh, doamna McAven. Poate ar fi bine, Linda, să ne spui câte ceva despre votul din comisie. Pe 8 mai sau pe 30 mai? Mulțumesc, domnule președinte. După ce am ascultat pe colegi, ă, vom avea o nouă reuniune a, a raportorilor din umbră săptămâna viitoare și dacă trebuie să facem modificări, o putem face săptămâna viitoare. Vreau să mă asigur că uh, compania trebuie să declare clar că nu uh, retrage produsul de pe piață din motive de siguranță. În cazul mediator, compania a spus că a fost din motive comerciale. Dar aici vorbim despre avocați și avocații au o, pute- au o poziție puternică în asemenea discuții. Dar vreau să mă asigur că nu avem, că nu se va repeta această problemă și pe viitor. Deci vreau să verific uh, formularea împreună cu Comisia, dar nu cred că avem modificări uh, materiale de substanță aici. Dacă suntem de acord, pot să depun raportul înainte de Paște și s-ar putea să putem chiar vota în mai, pentru că de îndată ce votăm aici, putem uh, demara dialogul cu Consiliul. Știu că Consiliul are îngrijorări, poate nu o să decurgă totul atât de rapid, pentru că ei pun la îndoială probleme legate de acest triunghi negru pe lista de monitorizare, dar sper că putem vota în mai. În ceea ce privește ceea ce a spus doamna Ayuso, da, m-am gândit și eu la această problemă. De ce să nu anunțăm doar statele membre unde se uh, comercializează produsul respectiv? Dar dacă produsul este retras de pe piață voluntar dintr-o țară și apoi într-o altă țară îl ajunge pe piață, uh, Uh, practic, noi nu, ne, nu, nu putem ști ce se va întâmpla pe viitor și este o mică povară, într-adevăr, dar uh, și în Consiliu știu că este o mare discuție, dar mie nu mi se pare că ar fi așa o mare problemă. În ceea ce privește procedura de urgență, formularea din propunerea Comisiei este legată de condițiile de siguranță. Știm că uneori medicamentele se retrag și din motive comerciale, pentru că nu se mai vând. Uh, și nu vrem să declanșăm o asemenea procedură dacă se întâmplă așa, dar um, o declanșăm în momentul în care vorbim de uh, probleme de siguranță, pentru că atunci când uh, totul stă la discreția companiei, la atitudinea companiei, cum s-a întâmplat în mediator, nu avem o discuție adecvată. În ceea ce privește ceea ce a spus uh, Peter Lize cu faimos, faimosul tabel uh, negru. Eu am uh, susținut acest tabel negru. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Uh, am tot avut păreri din partea organizațiilor de pacienți care spuneau că un punct important pentru cineva nu e neapărat important și pentru altcineva și am rugat Comisia să revizuiască acest uh, fluturaj cu uh, informațiile medicale necesare pacientului. Dacă ne uităm la acesta, cred că ar trebui să reamintim Comisiei că trebuie să vină cu o propunere pe marginea sa, pe marginea prospectului. În ceea ce privește ideea cu triunghiul negru, ceea ce nu vrem să facem este să speriem pacienții în legătură cu medicamentele, dar în momentul de față încrederea publicului scade. Am avut acest caz, am avut cazul cu uh, implanturile de silicon și așa cum am, am mai avut și problema cu implanturile de șold, deci uh, publicul nu are foarte mare încredere în ce se întâmplă în acest moment în Europa și dacă vrem să re, uh, reinstaurăm încrederea, trebuie să luăm măsuri. Noi am susținut propunerea Comisiei în Parlament. Propunerea era ca orice medicament care trebuie să fie supus unui uh, studiu de siguranță după autorizare trebuie să aibă un triunghi negru până la terminarea, la finalizarea studiului. Asta a fost poziția pe care am sprijinit-o și noi, dar Consiliul a schimbat totul și ne-a convins și pe noi să acceptăm, a convins și Comisia să accepte, dar uh, eu am senzația că n-ar fi trebuit să acceptăm așa ceva și ar fi trebuit să păstrăm propunerea inițială. Dacă ne uităm la numărul de medicamente la care s-ar aplica acest lucru, și oricum vrem ca doctorul să, medicul să-i explice pacientului ce se întâmplă. Deci pacienții trebuie să știe dacă iau un medicament că pot apărea efecte secundare. Deci uh, existența triunghiului negru convinge un medic să discute cu pacientul în loc să-i dea pur și simplu medicamente. Și noi la Comisia de Farmacovigilență vrem ca pacientul să fie informat deci cred că putem analiza situația, trebuie să ne asigurăm că nu ajungem în situația în care o companie farmaceutică poate să facă un studiu în 8 ani în loc de un an cât ar fi trebuit să dureze. Deci acest lucru nu trebuie să se mai repete. Bine, se întâmplă studii și există oameni care sunt responsabili, dar trebuie să ne asigurăm că și au responsabilitatea în serios. Deci ar trebui să discutăm cu mare atenție. În ceea ce privește utilizarea fără prescripție, am auzit deja această problemă. Avem nevoie de această utilizare în anumite cazuri și nu aș vrea ca ea să fie interzisă așa cum mi s-a sugerat, pentru că până la urmă medicii sunt cei care ar trebui să ia această decizie. În Franța ar trebui să existe uh, o anchetă legată de prescrierea acestui medicament. În țara mea deja există această monitorizare. Guvernul uh, se uită să vadă ce medicamente au fost prescrise, dar din moment ce acest medicament a fost prescris pe scară largă pentru pierderea în greutate și nu pentru diabet, așa cum uh, era inițial, uh, cred că acest subiect ar trebui să fie uh, discutat. Nu știu dacă o să putem face acest lucru în acest uh, moment. Poate uh, această problemă ar putea fi discutată altă dată. Și doamna Hidner are dreptate. În propunerea noastră semnalizarea este în centrul farmacovigilenței. Deci această bază de date practic uh, colectează toate informațiile transmise de medici. Am consolidat foarte mult cantitatea de informație uh, disponibilă publicului și am încercat să îmbunătățim uh, cunoștințele publice, publicului legate de efectele secundare ale medicamentelor. Deci vrem ca oamenii să ia medicamente, dar vrem să o facă în cunoștință de cauză și acest lucru se poate face prin uh, eliminarea tuturor lacunelor care uh, subminează siguranța pacienților. Uh, mulțumesc, Peter Lize. Also erstens zu dieser Arzneimittelfaktenmord. Mulțumesc. În ceea ce privește această fișă tehnică. În uh, propunerea din 2008 exista o fișă tehnică care era prevăzută. Între timp au avut loc discuții și s-a decis uh, că nu urma să fie aprobat sistemul cu căsuța sau cu triunghiul negru, că se dorea un alt sistem. Și nu s-a mm, acceptat uh, acest sistem în ciuda criticilor. Până la urmă, însă, în urma trialogului au fost noi presiuni, de data aceasta din partea Consiliului și am vorbit și uh, în reuniunea coordonatorilor uh, despre necesitatea unui acord în primă lectură, dar nu trebuie să lăsăm impresia că ne-am răzgândit n-am acceptat propunerea comisiei, n-am acceptat amendamentul și acum în uh, cadrul trialogului acceptăm. În plenară, în prima lectură, majoritatea a decis că a, că a fost nevoie de, că era nevoie de o casetă de informații privitoare cu privire la medicament. Deci sunt niște păreri contradictorii și atunci comisia ar trebui să ne spună uh, dacă într-adevăr trebuie să depunem amendamente, nu vreau să se greuneze procedura și mai mult, pentru că <laughs> Parlamentul inițial nici nu era împotrivă, era pentru. Acum, în al doilea rând, aș dori să știu dacă Comisia dorește să înregistreze și testele clinice aici, în conformitate cu directiva privind testele clinice, studiile clinice este un lucru bun pentru farmacovigilență. Într-adevăr, nu era inclus în prima propunere, dar ar fi de ajutor. Mulțumesc, Peter Lise. Spune domnul președinte, doamna Françoise Grostet. Mulțumesc. Eu am ridicat totuși o problemă care mi se pare foarte importantă. În Franța, ministrul Sănătății a decis deja modificarea legislației din Franța privind farmacovigilența pentru a avea un dispozitiv mai strict în urma adunării conferinței generale privind medicamentele la care am participat și eu. Și atunci aș dori să întreb comisia. Uh, Am o întrebare legată de utilizarea medicamentelor în afara, în absența unei autorizații de punere pe piață. Mă întreb dacă nu am putea da un mandat Agenției Europene a Medicamentelor pentru a dezvolta, în cooperare cu organismele competente la nivel național, o linie directoare, o orientare privind utilizarea medicamentelor în absența sau în afara autorizațiilor de punere pe piață nu putem să neglijăm acest punct. Mulțumesc, spune domnul președinte. Dau acum cuvântul din nou comisiei pentru a putea oferi răspunsuri la ultimele întrebări. Vă rog, doamnă Bunco. Thank you, Mr. Chair. So... Mulțumesc, domnule președinte. La întrebarea legată de căsuța neagră, caseta neagră, Propunerea pe care o avem astăzi pe masa de discuții vizează rezolvarea punctelor slabe um, identificate în cadrul testelor de stres. Aceste puncte ni s-au părut urgent de rezolvat pentru a justifica o propunere foarte rapidă. Am identificat problemele și am propus soluții pentru rezolvarea problemelor. Acum, uh, cu privire la procedura de codecizie anterioară. În ce privește informarea pacienților? Comisia trebuie să realizeze un raport privind lizibilitatea informațiilor oferite pacienților, am lansat un studiu pentru a analiza această problemă și Comisia va putea în urma acestui studiu să elaboreze un raport. Care vor fi concluziile sau rezultatele acestui raport, nu vă pot spune pentru moment, dar vă asigur că uh, facem ceva în acest sens. În ce privește studiile clinice, testele clinice, Comisia, după cum știți, lucrează la o propunere de revizuire a directivei privind studiile clinice. În prezent suntem în stadiul evaluării de impact. Între timp, dispunem de un registru public în care sunt înregistrate toate studiile clinice aflate în curs și avem de-a face cu un registru cu o bază de date accesibilă. Cred că așa răspund preocupărilor ridicate aici. În ceea ce privește acea utilizare off-label, în afara autorizației, aici vorbim despre legislația privind produsele, privind medicamentele, această utilizare merge dincolo de aceste limite legislative și intră într-o anumită măsură în uh, practicile medicale și trebuie să vedem cum putem echilibra cele două. Vom, uh, util, vom um, analiza posibilitatea unor uh, linii directoare pe care să le oferim Agenției Europene a Medicamentelor în acest sens și voi reveni către dumneavoastră cu rezultatele. Mulțumesc foarte mult! Vom uh, reveni asupra acestui uh, subiect pe 25 și 26 aprilie. Traducerea va fi transmisă serviciilor înainte de uh, Paști, iar termenul pentru amendamente este stabilit pentru 27 aprilie. Și, din câte înțeleg, votul va avea loc pe 8 și apoi în plen în iulie. Mulțumesc foarte mult comisiei, mulțumesc uh, pentru această discuție și pentru răspunsurile oferite de comisie. Trecem acum la punctul 20 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu reprezentanții comisiei privind Comitetul Interguvernamental de Negociere cu privire la un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic la nivel mondial privind Mercurul. Și voi da cuvântul direct doamnei Blanco din partea comisiei. Good morning. Uh, thank you, Mr. Chair, for giving the... Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat uh, cuvântul în această dimineață și pentru posibilitatea oferită de a veni în fața dumneavoastră și de a vă explica care este stadiul acestui proces de negociere cu privire la un instrument obligatoriu la nivel mondial privind mercurul în și care sunt corelările cu programul uh, Națiunilor Unite privind mediul. Această decizie ține de o decizie a Consiliului din 2009, a Consiliului Națiunilor Unite, care recunoaște că mm, mercurul este o problemă la nivel mondial și că s-a ajuns la un acord în ceea ce privește un instrument la nivel mondial de control asupra mercurului. În conformitate cu articolul 218 din tratat, Comisia a oferit uh, informări uh, complete Parlamentului în scris cu privire la aceste um, runde de negocieri care au avut loc și astăzi uh, suntem în fața dumneavoastră în urma unei invitații de a participa la un schimb de opinii pentru care vă mulțumim. Dorim să vă explicăm care este stadiul acestor discuții, ce s-a făcut până acum și ce ne mai rămâne de făcut pentru a se ajunge la adoptarea acestui instrument. În decizia din 2009 a Consiliului de Guvernare s-a decis organizarea a cinci runde de negocieri între 2010 și 2013 pe acest subiect și în urma acestor negocieri, comunitatea internațională ar trebui să uh, ajungă la semnarea unui, unui acord în 2014. Au avut loc trei runde de negocieri între iunie 2010 la Stockholm și ultima va avea loc în februarie 2013. Și apoi va urma conferința diplomatică obișnuită pentru semnarea viitoarei convenții, care se așteaptă că va avea loc în, tot în 2013 în Japonia. De ce în Japonia? Pentru că guvernul japonez, care a găzduit deja o rundă de negocieri, dorește să dea acestei uh, convenții numele Minamata după numele orașului japonez în care s-a înregistrat cel mai grav de caz de poluare cu mercur, acum peste 50 de ani. După prima rundă de negociere de la Stockholm a avut loc o a doua în februarie 2011 în Japonia, apoi la Chiba, apoi a treia la Nairobi în noiembrie și acum ne pregătim pentru a patra, care va avea loc în iunie, între 27 iunie și 1 iulie, la Punta del Este, Uruguay. Este o întâlnire de șase luni, cu, de șase zile, îmi cer scuze, cu o zi mai lungă decât uh, cele anterioare și se vor discuta toate subiectele de fond uh, în sesiuni uh, uh, de grupuri de lucru înainte de a fi abordate în sesiunea plenară. Obiectivul este de a se ajunge la un acord asupra majoritatea secțiunilor deja identificate pentru acest viitor tratat internațional. Până în prezent au fost rezolvate numai, a fost rezolvat numai un număr limitat de subiecte. Cele mai controversate probleme pentru acestea se dorește o limitare a opțiunilor identificate pentru moment și sperăm că se va obține un consens ulterior. În ceea ce privește obiectivele la nivel european, acestea au fost fixate deja în uh, septembrie 2008 în concluziile Consiliului când s-a decis un acord multilateral care să se refere la întregul ciclu de viață al Mercurului. Uh, subiectele care sunt acum pe masa de discuție sunt uh, clasate pe mai multe grupuri și vor fi discutate uh, în uh, grupurile de contact. Este vorba despre uh, produsele pe bază de mercur, produsele și procesele uh, um, exploatațiile miniere la scară mică și mare, emisiile, depozitarea, deșeurile și uh, siturile contaminate, resursele financiare și asistența pentru implementarea la nivel tehnic. Iată secțiunile pe care le va avea viitorul instrument privind Mercurul. La anumite subiecte am uh, obținut deja progrese bune, este cazul deșeurilor și, uh, utilizarea, și cazul utilizării mercurului în uh, exploatațiile miniere uh, de aur. Dar s-au obținut mai puține progrese în ceea ce privește mm, alimentarea cu mercur și uh, comercializarea. La capitolul de asistență financiară, este clar că soluțiile care se vor regăsi în acest tratat trebuie să fie coerente cu abordările deja prezente în celelalte acorduri multilaterale. Un alt subiect foarte important pentru Uniunea Europeană, pentru că um, constituie o sursă importantă de poluare cu mercur um, este cel al emisiilor în aer. Pentru moment se discută o abordare reglementară utilizând cele mai bune tehnice, tehnici disponibile și Uniunea Europeană va face presiuni pentru a face ca această abordare a celor mai bune tehnici disponibile să devină să capete forță juridică obligatorie în textul final. Ne așteptăm ca aceasta să fie contestată de unii dintre partenerii noștri de discuții, dar vom încerca să-i convingem că această abordare bazată pe cele mai bune tehnici uh, disponibile poate să funcționeze în cazul mercurului și că există foarte multe beneficii din punct de vedere al flexibilității utilizării. Pe alte subiecte, discuțiile au avut un caracter general și trebuie acum să trecem la detalii. Ne așteptăm ca la cea de-a patra rundă de negocieri să ajungem la o fază decisivă a discuțiilor. În pregătirea acestei runde de negocieri realizăm o um, etapă intersesiuni, o etapă care a fost prevăzută deja și în cadrul acesteia se va organiza o reuniune a experților pe asistența financiară în uh, aprilie la Budapesta. Și uh, programul, național, programul um, Națiunilor Unite privind uh, mediul va aștepta rezultatele acestei întâlniri pentru a pregăti uh, următorul document care va fi uh, publicat pe site-ul uh, programului și care uh, Uh, va fi baza uh, pentru următoarea rundă de negocieri. În plus, uh, față de această reuniune de la Budapesta, există și alte activități de pregătire a rundei de negocieri oficiale din iunie. Una din aceste activități importante reprezintă o reuniune privind producte, produsele și procesele care va avea loc la Tokyo la sfârșitul lunii aprilie. Acolo Uniunea Europeană împreună cu alte grupuri de țări importante din, uh, din lume va, va participa pentru a încerca să intensifice schimburile cu ceilalți parteneri și pentru a se ajunge la o înțelegere comună asupra produselor și proceselor legate de Mercur. În ceea ce privește pregătirea la nivel intern a Uniunii Europene pentru această nouă rundă de negocieri, această pregătire are loc la nivelul grupului de lucru din cadrul Consiliului, grup de lucru privind uh, mediul. Vor avea loc două reuniuni uh, pe subiectul Mercurului până la jumătatea lui iunie, care vin în continuarea unor reuniuni deja organizate în ianuarie și februarie. În plus, vor exista și niște reuniuni uh, de experți mai restrânse. Una dintre ele are loc săptămâna viitoare, 27-28 martie la Bruxelles și o alta va avea loc în mai la Copenhaga. Această serie de reuniuni va facilita prezența Uniunilor, Uniunii Europene la Uruguay cu o uh, poziție mai bună decât în trecut. În plus, intenționăm să ne intensificăm schimburile cu ceilalți parteneri pentru ca poziția Uniunii Europene să fie bine comunicată înainte de runda de negocieri și pentru a ne permite și nouă să înțelegem cât mai bine care sunt pozițiile celorlaltor parteneri de negocieri. Iată care este stadiul uh, discuțiilor până în prezent. Sigur că vă vom uh, ține la curent cu rezultatele următoarei runde de negocieri în scris și rămân la dispoziția dumneavoastră împreună cu colegii mei pentru a răspunde la orice întrebări aveți în această uh, etapă și vă mulțumesc din nou pentru că ne-ați oferit această oportunitate de a vă explica care este stadiul negocierilor. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă Blanco, și dau acum cuvântul uh, Anei Rosbach. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt reprezentanța a cetățenilor și cred că am dreptul să știu mai multe despre această substanță atât de periculoasă. Din păcate, mercurul, mercurul se regăsește în multe produse și, în mod neașteptat, produse și din viața noastră, cea cu zile, zile, zilele, adică în conservele de pește, de ton și așa mai departe. Uh, putem să ne întrebăm cum putem să reducem în practică expunerea la uh, mercur pentru tot ce înseamnă mediul înconjurător, în apă, în sol, pentru cetățeni. Uh, știu că țări ca și India și China nu fac parte din negocieri și este o problemă. De asemenea, problema mai apare și când vine vorba de scurgerile de mercur în mediul înconjurător și în pânzele freatice, etc. Vreau să știu, de asemenea, dacă există cumva mine de mercur în Europa. N-am idee dacă da sau nu și dacă da, cum ne protejăm muncitorii, lucrătorii din aceste mine. Apoi vreau să întreb dacă nu există substitute, produse care să se poată substitui mercurului, nu numai în Europa, dar și în alte țări. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Grostet și apoi domnul Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. Ei bine, există mai multe țări, cum China, India, care nu doresc uh, prevederi constrângătoare, obligatorii pentru poluarea cu mercur și dezbaterile bat pasul pe loc, se pare, cel puțin din punct de vedere al mecanismelor financiare. Eu am senzația că încă nu am ajuns la un acord. Totuși există mai multe întrebări sau mai multe probleme care se pot radica, ridica. Este necesar totuși să continuăm să autorizăm folosirea în mod excepțional a mercurului în anumite produse, pentru anumite procese. Dacă așa stă, sau lucrurile, trebuie să putem să punem niște limite, să determinăm pragurile. Apoi, ceea ce privește eliminarea mercurului, e, e greu uh, să faci acest lucru, pentru că acest mercur, nu, ca substanță, nu poate fi distrusă, trebuie să fie depozitată undeva și asta duce la niște probleme foarte dificile legate de depozitare, de stocare, dar și costuri aferente și de asemenea să nu uităm problemele legate de exportul mercurului um, către state terțe, către anumite insule, da sau nu, avem mijloace tehnice de a o face, care sunt costurile și apoi se mai pune o întrebare. Există state sau țări care prin cooperare uh, uh, au reușit uh, să pună la punct niște prevederi constrângătoare. Este vorba de Franța și Brazilia, care uh, atunci când uh, se vorbește despre exploatarea um, aurului din apă, așa cum se întâmplă în Guiana franceză, acolo s-au impus niște uh, măsuri foarte stricte. Există oare și alte modele de, eh, modele de acest fel, eh, similare cu cel al cooperării între Franța și Brazilia? Vă mulțumesc. Domnul Sieber, mulțumesc foarte mult. Iată o prezentare extrem de interesantă din partea Comisiei. Dar eh, când vine vorba de obiective, nu este foarte clar ce se propune. Se pune problema cantităților, cum putem să reducem cât mai mult aceste cantități de mercur. Ar fi bine să avem mai multe date, cifre de la Comisie în acest sens, în ceea ce privește strategiile și ce s-a realizat până acum. Aș vrea să știu cât mercur există astăzi în lume, cât este folosit, cât este pus pe piață, cât se folosește în Europa. Și dacă negocierile vor avea sorți de izbândă, ce se va întâmpla după aceea? Ce se va întâmpla cu cantitățile și datele respective pe termen lung? Când vom reuși să scoatem de pe piață și din sistem această substanță? Așa, cât mai concret posibil, cum putem, de exemplu, să uh, avem niște sisteme de filtrare mai performante, astfel încât acest mercur să nu se deverseze în mediu, în apă? Și când vine vorba de mercurul folosit în minerit, știm bine că pentru anumite exploatări miniere el este destul de mult folosit și costurile sociale și de mediu aferente sunt uh, pur și simplu astronomice. În plus, aceste costuri sunt încă sunt și mai mari eh, în cazul în care nu facem nimic. Dacă Comisia ar putea să ne dea date și cifre concrete, mi-ar place să primesc aceste date cât mai realizate. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor, mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Întrebarea mea o să fie cât se poate declară vreau să întreb Comisia până când se va mai tolera um, folosirea amalgamurilor în uh, stomatologie. Domnul Cucovici, doamna Cucovici, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Știm bine că cărbunele va fi una dintre sursele de energie din viitor și este una dintre resursele de energie pentru, de care dispunem aici în Europa fără probleme, fără să depindem de alte țări. Aș dori să atrag atenția asupra acestui aspect. Uh, în uh, centralele pe bază de cărbune au nevoie uh, pentru a funcționa de cărbune, dar asta poate să ducă la emisii de mercur. Ne trebuie mai mulți bani pentru a cerceta, așa cum se cuvine, în acest sector și să finanțăm proiecte pilot aici. Eu știu că cercetătorii lucrează mult și din greu pe acest subiect și asta nu de ieri de azi, ci de mulți ani încoace. Însă aplicarea rezultatelor cercetării este cu alt, tot o altă problemă. Mai avem de așteptat. Mulțumesc. Acum urmează comisia pentru a da răspunsuri. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate întrebările pertinente și extrem de interesante pe care mi le-ați adresat. În primul rând, Mercurul și peștele Știm bine că asta este o moștenire a trecutului, din păcate, și nu credem că un viitor instrument juridic global va putea să rezolve această problemă. Trebuie să ne asigurăm că controlăm cât mai mult posibil folosirea mercurului, atât cât se poate, să stabilim clar ce poate fi folosit, ce nu poate fi folosit și unde. Uh, o mare parte din activitatea noastră, dincolo de negocierile internaționale, se concentrează asupra produselor de substituție disponibile. Este o mare problemă și ne concentrăm asupra ei, încercăm să reducem, bineînțeles, folosirea mercurului cât mai mult posibil. De exemplu, de multă vreme în Europa avem o strategie a mercurului și Eh, reducem substanța prin anumite măsuri. În primul rând, nu avem exploatări miniere de mercur și tot ce folosim ehm, importăm. Ehm, rata de folosire nu a crescut, acum suntem la vreo 200 de tone pe an pentru anumite utilizări cât se poate de specifice în Europeană, însă putem să spunem chiar că a scăzut cantitatea de mercur folosită în Europa. Pe plan internațional aș spune că ne găsim la vreo 2500 de tone pe an una dintre întrebări țările cele mai frecvente rămâne cea din industria sau din procesul clor-alcalin și nu există o interdicție totală în Europa pentru această folosire, dar controlul, con, controlul uh, industriei respective sau sectorului respectiv este extrem de strict și operatorii industriali din, din uh, sectorul respectiv uh, controlează cu multă atenție emisiile, etc. În orice caz, metodele folosite în această industrie nu sunt cele mai bune metode recunoscute, așa că clorul alcaline. Așadar, acest sector s-a angajat ca să uh, scoată din uz această tehnică până în 2020, uh, data cea mai uh, îndepărtată. Iată principala îndepuizare a mercurului în Europa, în Ehm, alte întrebuințări. S-a vorbit aici despre amalgamurile folosite de dentiști. Ehm, controversa există de ceva timp încoace și avizează, după cum vă spuneam, aceste amalgamuri ehm, folosite de către dentiști. S-au, s-au emis mai multe păreri de-a lungul timpului și Comisia a hotărât să facă un studiu independent pentru a analiza toate aspectele de mediu legate și de impacte, impactul asupra sănătății ale acestor amalgamuri. Într-adevăr, pot să vă spun că întrebarea dumneavoastră vine la timp, pentru că pe 26 martie Comisia organizează o întâlnire cu părțile interesate pentru a prezenta rezultatele acestui studiu și, și aveți deja pe pagina de web dedicată Mercurului la comisie uh, principalele rezultate ale acestui studiu, care va fi, după cum v-am spus, prezentat săptămâna viitoare. Vreau să vă reamintesc doar că Organizația Mondială a Sănătății uh, promovează uh, o scădere progresivă a folosirii amalgamurilor Uh, dentare, dar nu o dispariție completă a acestora din uh, practica respectivă. Problema este legată de uh, disponibilitatea produselor de substituție, care nu există până acum sau nu e asigurată așa cum trebuie. În ceea ce privește centralele pe bază de cărbune și emisiile acestora. Este adevărat că ele emit mercur în Europa, însă să nu uităm că toate aceste uh, centrale uh, termice pe bază de cărbune sunt supuse unor uh, reguli foarte stricte legate de emisii, de asemenea uh, tot ce înseamnă uh, echipamentele uh, și așa mai departe și acestea sunt controlate și există inspecții care veghează ca anumite niveluri să depășească, anumite emisii să depășească un anumit nivel. Eu cred că uh, am încercat să vă dau cât mai multe date posibil dacă vom avea date în plus legate de emisii și folosirea mercurului, vă vom transmite acest lucru în următoarea perioadă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Blanco, și mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit. Vă mulțumesc că ne-ați spus la curent cu ultimele uh, evoluții, negocierile internaționale pe acest subiect, pentru că noi, ca și legislatorii, trebuie să fim informați uh, și, bun, am terminat uh, practic uh, acest punct 20 de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. raportul Okay. Nos, tisztelt kollégák, Gróta elnök úr engem bizott meg, hogy... Mulțumesc. Uh, uh, am locuit președintele la această ședință, pentru că domnul președinte a trebuit să plece în altă parte pentru alte obligații. Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 21, mecanismul de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare la nivel național și al Uniunii a altor informații relevante pentru schimbările climatice. Iată un titlu lung, probabil și subiectul este unul uh, arzător, în orice caz de actualitate, pentru noi Comisia Envi și dau cuvântul imediat domnului Haicut. It's a long title. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, titlul raportului este lung. Dar în ultima vreme tot uh, genul ăsta de rapoarte l avem. Acest raport tratează regulamentul de monitorizare a gazelor cu efect de seră și ar trebui să înlocuiască decizia care s-a luat în 2004. Deci, în acest sens, se poate spune că aproximativ 90% din ce s-a propus de către Comisie prin acest regulament va înlocui un regulament mai vechi. Dar, bineînțeles, a fost o actualizare necesară și tocmai asta analizăm acum. Este un uh, dosar legislativ, nu este prea complicat, este vorba de monitorizare, dar este un dosar important. Pentru că, până la urmă, trebuie să știi toate datele, trebuie să poți face comparație între date, trebuie să fii sigur dacă uh, ne vom putea îndeplini obiectivele pentru pachetul de mediu asupra căruia am convenit în 2008 și dacă ne respectăm uh, obligațiile internaționale și dacă toate statele membre oferă același set de date. Și tocmai asta a încercat să facă Comisia, iar noi, eh, Parlamentul, în calitate de colegiuitor, trebuie să analizăm situația și să fim de acord cu uh, propunerea. Comisia ne va vorbi și ea un pic mai târziu dar pot să vă spun de pe acum că revizuirea trebuie să asiste statele membre în implementarea pachetului de mediu pe care l-am convenit în 2008, să îmbunătățească transparența și comparabilitatea datelor, ceea ce are logică, și de asemenea să asigure că Uniunea și statele membre își respectă, monitor, respectă monitorizarea uh, internațională și uh, raportarea internațională și de asemenea să faciliteze uh, Uh, dezvoltarea unor instrumente noi pentru schimbările climatice. Deci acestea ar fi obiectivele revizuirii. Ca raportor pot să spun că sprijin pe deplin țelurile și modificările care au fost propuse de Comisia Europeană și în acest sens veți vedea că sprijinim cel puțin eu ca raportor și sper că și Parlamentul sprijină uh, propunerea Comisiei. Cu toate acestea, ca raportor vrei să propui niște modificări și ar spune că ideea este să consolidăm uh, obligațiile de monitorizare pentru statele membre prin propunerile mele. Și sper să beneficiez de sprijinul dumneavoastră și mă interesează părerea dumneavoastră pe această temă trei subiecte unde cred că propunerea ar avea nevoie de consolidare. În primul rând, se spune să asistăm statele membre pentru a aplica pachetul de mediu convenit. Deci se extind obligațiile de raportare uh, dar din moment ce vorbim de pachetul climă, nu vorbim doar de gazele cu efect de seră. Vorbim și despre eficiența energetică, vorbim și despre energii regenerabile și tocmai extind raportul pentru a include și aceste două elemente pentru a atinge obiectivele întregului pachet climă. În al doilea rând, din moment ce acum avem acordul de la Cancun, uh, care, este solicitat, care solicită țărilor în curs de dezvoltare un pachet comun care să meargă dincolo de 2020. Vreau să mă asigur că strategiile pe care statele membre trebuie să le facă în conformitate cu acordul de la Cancun sunt consecvente cu foaia de parcurs pentru carbon scăzut pe care am uh, aprobat o săptămână trecută în plen și, bineînțeles, acestea ar trebui să fie incluse în obligațiile de raportare. Deci am extins și perspectiva pe termen lung. Al treilea, a treia extindere pe care o propun este referitoare la transportul maritim. Știm cu toții că și acest subiect se va dezvolta în viitor și având în vedere că scopul raportului este acela de a facilita uh, Uh, noile instrumente de mediu din uh, Uniunea Europeană, am propus aici și câteva modificări ale, ale propunerii de regulament pentru a ne asigura că informațiile date de statele membre ne vor ajuta să lucrăm la instrumentele care se ocupă de transportul maritim. Deci acestea sunt cele trei subiecte principale pe care le veți vedea în toate propunerile. Uh, Veți vedea și alte propuneri uh, suplimentare, dar acestea trei erau cele mai importante modificări pe care vreau să le aduc propunerii Comisiei. Apoi, important este să determinăm și ce facem cu veniturile din uh, schema de uh, tranzacționare a creditelor de carbon, pentru că am văzut că cel puțin 50% din venituri sunt folosite pentru tehnologii cu, care au consum scăzut de cărbune și vreau să mă asigur că prin acest regulament transparența va asigura că uh, statele membre se vor conforma cu ceea ce am convenit în 2008. Cam asta am uh, uh, inclus eu în raport. Sunt foarte curios să aflu părerea raportorilor din umbră și a celorlalți colegi. Cred că prin aceste modificări a fost clar că raportul s-a redactat foarte rap rapid pentru că este un raport tehnic și am decis să acord mai mult timp pentru amendamente pentru a ne asigura că la final vom avea o adoptare rapidă în comisie. Și Tocmai de aceea raportul a fost făcut foarte rapid, pentru că acum să avem timp să îl dezbatem și să îi aduceți amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, îi dau acum cuvântul doamnei Elisabeta Gardini, care este raportor din umbră. Și apoi colegului nostru Uzo. Mulțumesc și eu o să încerc să fiu cât mai succint. Este un prim schimb de puncte de vedere și cu toții suntem de acord, cred, asupra obiectivelor acestui regulament, așa cum a spus și uh, colegul nostru. Vorbim aici despre un sistem de monitorizare, vorbim despre date exacte, ceea ce este foarte important, pentru că asta va ajuta țările să aplice pachetul climă. Asta este obiectivul acestui document și cu asta suntem cu toții de acord. Dar atunci când citești documentul punct cu punct, mie mi se pare că există anumite pasaje pe care ar trebui să le mai gândim un pic, pentru că altfel ne putem confrunta cu riscul unei dublări, unei duplicări și ne putem trezi cu un rezultat care să fie inconsecvent cu alte mecanisme de monitorizare. Deci ar trebui probabil să mergem un pic mai departe în munca noastră. Eu aș dori să mă refer la câteva puncte asupra cărora ar trebui să mai reflectăm în următoarele săptămâni. Spre exemplu, strategia de dezvoltare și nivelul scăzut de carbon, de consum de carbon. Statele membre trebuie să-și dezvolte o strategie pentru consumul scăzut de carbon și să notifice această strategie Comisiei la un an de la intrarea în vigoare a regulamentului. Dar, în momentul de față, nu avem o legislație comunitară care să încorporeze această datorie. La nivel internațional, nu avem nimic care să reflecte conținutul vrea unei asemenea strategii. Și acest lucru este valabil și pentru Convenția privind schimbările climatice. Deci mie mi se pare că ar trebui să ne referim la ceea ce s-a decis la nivel internațional atunci când hotărâm ce facem la nivel național pentru a ne asigura că cele două se, uh, sunt consecvente, pentru că nu putem să facem acest lucru pe cont propriu. Și acest lucru se aplică și în alte domenii. Dacă nu analizez detaliile mecanismelor de monitorizare care se aplică, spre exemplu, mediului marin, ar trebui să analizăm lucrurile în detaliu. Nu putem să le lăsăm așa cum sunt. Atunci când vorbim despre informații referitoare la schimbările climatice, situația este destul de similară. Statele membre sunt obligate să pună la dispoziție date la nivel național și aceasta este o povară pe umerii statelor membre din punct de vedere administrativ, pentru că implică niște costuri suplimentare care trebuie să fie supuse unei evaluări de impact. Deci acesta este un alt punct pe care ar trebui să-l analizăm. Același lucru se aplică și pentru sprijinul uh, financiar și tehnic pentru țările în curs de dezvoltare. În mod normal, datele trebuie să fie oferite anual și nu o dată la 2 ani. Deci toate acestea sunt poveri suplimentare și s-ar putea să ne întrebăm dacă ele sunt cu adevărat necesare Chiar avem nevoie să supraîncărcăm aceste mecanisme? Și un ultim punct. O problemă majoră este duplicarea. Articolul 20 se ocupă de revizuirea inventarelor naționale și cred că există un risc serios de duplicare aici. Comisia propune o procedură internă la nivelul Uniunii Europene, care ar fi o procedură paralelă cu ceea ce se face la nivel internațional pentru reducerea consumului de carbon. Trebuie ca toate aceste lucruri să fie consecvente, pentru că dacă nu, vă imaginați, cred, rezultatul. Având în vedere eforturile raportorului, putem încerca să vedem dacă nu găsim soluții mai bune, mai ales într-un moment în care analizăm directiva privind uh, sursele de energie regenerabilă. Ar trebui să facem ceva și acolo. Pentru că există un risc serios de duplicare la nivel național și încercăm să simplificăm lucrurile la nivel național. Problema noastră în Italia este că avem proceduri legislative foarte complicate și este extrem de dificil să ne tot întoarcem și să le modificăm tot timpul. Nu este cea mai bună cale de a merge mai departe. În special dacă stabilim obiective noi, trebuie să știm exact cum se vor aplica. Și trebuie să ne gândim la asta pentru că nu vrem să înlocuim cu un mecanism complet nou. Deci aceasta este practic problema noastră. Vă reamintesc că mai binele este foarte adesea dușmanul binelui pentru că avem nevoie de ceva transparent și eficient. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, raportorul din umbră din partea socialiștilor și democraților, doamna Muscov. Mulțumesc foarte mult! Negocierile privind schimbările climatice la nivel internațional s-au ocupat de măsurarea sau cuantificarea măsurilor deja luate. Deci am văzut că oamenii care au semnat aceste măsuri chiar încearcă să le pună în aplicare. La acest punct au apărut foarte multe conflicte. printre țările mai mari implicate în uh, negocierile respective. Deci este important ca Uniunea Europeană să încerce să devină un model pentru cuantificarea rezultatelor. Și să arătăm ce facem, de fapt, atunci când ne atingem scopurile. Și cred că acest lucru ar ajuta și alte țări, dacă putem arăta că avem valori comparabile, că avem cifre, că, măsurăm uh, lucrurile care trebuie măsurate și că suntem foarte deschiși în ceea ce privește aceste măsurători. Deci cred că trebuie să fim un model de urmat. Și cred că este o propunere foarte bună a raportorului și, așa cum a spus și domnia sa, este o propunere foarte tehnică, dar extrem de importantă, pentru că tratează într-adevăr credibilitatea politicii de uh, schimbări climatice. Deci nu contează câte decizii minunate adoptăm în Parlamentul European și în Uniunea Europeană în general, care să vizeze ambiții uh, mari, dacă nu putem demonstra cum ne atingem scopurile. Deci acesta este un raport tehnic foarte important și ca raportor din umbră voi încerca să am o contribuție cât mai mare, dar cred că raportorul nostru a făcut o treabă excelentă până acum și a încorporat această idee de uh, energie regenerabilă, care este foarte importantă pentru că vorbim aici de politica energetică, care ar trebui să fie inclusă cu cifre care să arate ce am făcut până acum. Și e important de asemenea să includem aici și transportul maritim, pentru că Tocmai încercăm să implementăm uh, decizia privind uh, transportul uh, Organizația Maritimă internațională în care țările au uh, adoptat anumite măsuri pentru care vizează combustibilii ce conțin sulf utilizați la traficul maritim. Deci va fi foarte important să avem un sistem bun și de înaltă calitate prin care să putem măsura rezultatele acestei implementări. Și în același timp ceea ce este evident pentru noi toți, nu vrem ca sistemul să fie inutil de complicat. Trebuie să avem măsurători clare. Nu vrem doar să facem diverse lucruri doar ca să demonstrăm că suntem mai deștepți. Asta nu contează dacă vrem într-adevăr să constituim un model pentru alte părți ale lumii atunci când vorbim despre cuantificarea politicilor noastre de mediu. Trebuie ca mecanismul să fie simplu și ușor pentru a avea credibilitate mai mare. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Chris Davis și cred că nu mai sunt alți raportori din umbră. Domnul Davis, mulțumesc. Trebuie să ne asigurăm că informațiile pe care le avem sunt um, exacte, sunt fiabile, că nu există uh, informații false și că există credibilitate atât în ceea ce privește negocierile la nivel internațional, cât și la nivel european. Ca urmare, susțin propunerea Comisiei care va permite acest lucru. Am uh, câteva mm, întrebări legate de posibilitatea mm, duplicării acestor informații, cum a spus doamna Gardini. Dacă Comisia are aici un drept de inițiativă legislativă, atunci nu ar trebui să existe propuneri care să permită um, inițierea unor uh, mecanisme de raportare pentru alte informații relevante, cum se spune aici, pentru că nu facem decât să deschidem o cutie a Pandorei, cred. Deci vreau să știu care este opinia Comisiei uh, cu privire la sugestiile făcute de raportor. La amendamentul 18, de exemplu, se spune că trebuie să avem nevoie, să, trebuie să mm, cerem un mecanism de informare în ceea ce privește energiile regenerabile. Și atunci mă întreb uh, aici, ar trebui să intre procedura asta? Dacă nu ar intra în altă parte, da, atunci susțin și eu uh, propunerea raportorului, dar eu cred că avem un element de duplicare, de, de suprapunere, nu? Uh, La amendamentul 20, care se referă la emisiile din transport. Se vorbește și despre viteza medie, de exemplu, și de conformitatea cu alte regulamente. Eu mă întreb cine va pregăti aceste informații. Și dacă așa trebuie să procedăm, pentru a avea un regulament care să fie cât mai eficient și să implice cât mai puțină birocrație. Amendamentul 26. Acolo raportorul vorbește de informații privind măsura în care acțiunile statului membru corespund unei traiectorii rentabile către obiectivul pe termen lung al Uniunii în domeniul climei. Uh, din punct de vedere politic, cred că este dificil ca statele membre să facă asta. Cred că e și puțin jenant pentru statele membre să facă asta, nu? E bine că a trebuit să facă asta, dar nu sunt sigur dacă sunt pentru sau împotriva acestui amendament. Și aș vrea să știu care este opinia uh, Comisiei. természetesen a bizottság véleményét is meg fogjuk ismerni. Mulțumesc! Sigur că o să ascultăm opinia comisiei, dar înainte de asta mai avem trei solicitări de luare de cuvânt. Aș vrea să știu dacă mai sunt și alte persoane care doresc să intervină. Dacă nu, nu va trebui să limitez timpul de vorbire. Îi dau cuvântul întâi domnului Prodi. Grazie, președinte. Eh, <clears throat> è certamente molto importante questo documento perché... Ehm, Mulțumesc! Este un document important Este un document esențial din punctul meu de vedere. Permiteți-mi, în primul rând, să vorbesc despre necesitatea unor informații fiabile. De asemenea, vreau să spun că este indispensabil să fie actualizate instrumentele și mă refer mai ales la uh, sateliții GMS. GMES. Este vorba despre sateliți care pot să, informeze, să furnizeze informații detaliate în ceea ce privește mediul și astfel putem să știm exact ce se întâmplă cu emisiile prin intermediul acestor sateliți. Având în vedere că sunt informații foarte fiabile și foarte detaliate, care se referă la toate, uh, aproape toate gazele cu efect de seră. Trebuie să vă spun că această serie de sateliți, acești sateliți, uh, trebuie să facă parte din um, bilanțul Uniunii Europene. Nu trebuie să avem aici de a face cu o competență a statelor membre, nu ele trebuie să decidă. Dacă vrem să avem o informare completă în ceea ce privește concentrația gazelor cu efect de seră, avem neapărat nevoie de acești sateliți. Deci ei trebuie să fie utilizați de Uniunea Europeană. De asemenea, avem și posibilitatea de a distinge între diferitele gaze emise. Ca urmare, repet, este o infrastructură fundamentală, indispensabilă pentru a ne uh, face o idee asupra situației. Deci în momentul în care toate aceste instrumente vor fi funcționabile, pentru statele membre va fi mai ușor, pentru că vor exista uh, organisme specializate și se vor putea face comparații. Se va putea face un benchmarking între, uh, benchmarking între statele membre uh, la nivel european. Uh, Mulțumesc! O si și apoi zebăr.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 Mulțumesc! Vreau să felicit pe raportor uh, pentru acest uh, proiect și să adresez și eu câteva întrebări, cum au făcut și antevorbitorii mei, privind compatibilitatea între ceea ce putem face în Europa și ceea ce se face la nivel internațional. Uh, nu e nu trebuie să complicăm situația, ci să o simplificăm și să facă informațiile să fie chiar mai fiabile. Uh, și aș, aș începe cu o întrebare și pentru raportor și pentru comisie. Cred că există o problemă de suveranitate, aș spune. Anumite state, nu în Uniunea Europeană, pentru că în Uniunea Europeană statele membre sunt uh, obișnuite cu acest transfer de suveranitate de la nivel național la nivel european. Știm că organismele Uniunii Europene au un rol de supraveghere și pentru noi asta este normal. Însă, alte țări mai orientale, aș spune, nu acceptă ca uh, informațiile lor privind emisiile să fie puse sub semnul întrebării de către uh, autorități uh, externe. Iată, o diferență de filozofie, aș spune. Uh, nu vreau să stigmatizez în niciun fel aceste țări, dar ele acceptă mai greu transferul de suveranitate. Și o a doua problemă mai gravă, pentru că o cunosc foarte bine, am participat la multe conferințe climatice și acolo sunt făcute rapoarte științifice privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru fiecare stat din Uniunea Europeană. Avem la dispoziție niște date pe care sperăm de ca, care sperăm că sunt fiabile, însă la nivel înalt știți foarte bine că ceea ce contează sunt negocierile politice. În ciuda acestor date la nivel de state, la sfârșit, miniștrii, șefii de guverne spun, uh, bine, suntem de acord cu o declarație politică, cum s-a întâmplat la Copenhaga, suntem de acord cu anumite amendamente, să zicem, pentru protocolul de la Kyoto, dar uh, trebuie să acceptați 150.000 de tone suplimentare, de exemplu, cum a fost cazul Rusiei, știind însă că situația de atunci era complet diferită de cea de astăzi. Deci rigoarea științifică pe care o trebuie noi să o avem cu aceste date este pierdută apoi în procesul de negociere politică, care este un... nu mai este la fel de fiabil. Și atunci întreb Comisia dacă Există vreun mesaj pe care dorim să-l transmitem uh, partenerilor noștri externi cu care, de exemplu, am semnat protocolul de la Kyoto pentru această rigoare. Domnul președinte, îmi cer scuze pentru confuzia de nume și acum uh, domnul Zeber. Mulțumesc. Uh, Uh, și eu îmi cer scuze pentru că eu am crezut că trebuia să vorbesc mai devreme. Raportul colegului nostru Bas este un raport foarte bun care merge, aș zice, chiar dincolo de obiectivele uh, de bază, dar nici nu mă așteptam la altceva din partea lui Bas, care este o persoană foarte dinamică în ceea ce privește politica de mediu. Punctul central cred că ar trebui să fie implementarea unor sisteme de monitorizare care să fie conforme cu ceea ce există la nivel internațional. Și sunt de acord cu colegii care au vorbit mai devreme, trebuie să fim un model în Europa respectând însă un anumit cadru și cred că ceea ce propune BAS merge cam departe și vom asculta și părerea comisiei imediat, însă dacă ar trebui să controlăm tot ce figurează aici în uh, în raport, cred că situația ar fi foarte complicată și cred că se merge prea mult în detalii, se precizează prea mult lucrurile atunci când sunt incluse și domenii unde situația nu este suficient de, nu a ajuns la un nivel de maturitate suficient. Când ne uităm la foaia de parcurs, vedem că punctul de plecare este destul de diferit. Se vorbește acolo de jaloane, de milestones și nu de obiective concrete. Și acest raport reia tot felul de aspecte care încă nu au fost uh, uh, abordate sau acceptate în cadrul politicii europene de mediu. Nu cred că este o idee bună. Trebuie să ne bazăm pe ceea ce este posibil de atins în conformitate cu strategia Uniunii Europene pentru 2020 și să vedem ceea ce este posibil și la nivel național. Nu cred că trebuie să mm, preluăm aici uh, tot felul de um, dorințe idealiste. Trebuie să ne păstrăm uh, picioarele pe pământ. Și și trebuie să vedem și care sunt sursele de finanțare de care dispunem pentru combaterea schimbărilor climatice. Nu trebuie să mergem atât de departe, trebuie să fim mai realiști. Cred că trebuie să rămânem un pic mai prudenți, să nu introducem uh, noi indicatori care nu vor putea fi oricum atinși, având în vedere că încă nici nu există o poziție uh, comunitară la acest, uh, în acest domeniu. Grupul nostru va înainta niște propuneri de amendament pentru a încerca o, replas, o um, abordare mai realistă. Din păcate trebuie să plec uh, de la această ședință și nu voi putea auzi care este răspunsul comisiei, însă domnul comisar Potocnic uh, tocmai intervine în cadrul unei alte comisii și aș dori ca uh, poziția comisiei să fie transcrisă în procesul verbal pentru a o putea citi. Mulțumesc! Mulțumesc, văd că nimeni nu mai dorește să intervină mai întreb totuși dacă dorește cineva să ia cuvântul, se pare că nu. Am avut uh, și am auzit multe întrebări adresate comisiei. Domnul director de la comisie ne va și răspunde. Mulțumesc. Oh, thank you. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc că m-ați invitat aici să vorbesc în numele Comisiei și mulțumesc și Comisiei Envi. Multă lume s-a exprimat pentru propunerea Comisiei, ne-a acordat sprijinul și aș spune și eu ca și raportorul de la bun început că nu e vorba de un act legislativ cu totul și cu totul nou. Monitorizăm și raportăm din anul 1992. Deci de vreo 20 de ani am câștigat experiență privind această monitorizare și din când în când ne dorim să și îmbunătățim sistemul de monitorizare. Când s-a adoptat uh, protocolul de la Kyoto, am făcut-o și acum suntem într-o altă fază similară de îmbunătățire a monitorizării, deci pentru 2013. De acum câțiva ani am adoptat un nou pachet legislativ în materie care necesită anumite deci, modificări. Dar și pe plan internațional ne-am pus de acord asupra îmbunătățirii monitorizării. Discuțiile politicile uh, politice au fost îndelungate anul trecut. Eh, ele au început în 2007, s-au continuat și până anul trecut, s-au încheiat anul trecut la Durban și chiar și înainte de runda de la Cancun. Și toate aceste lucruri duc la necesitatea unor modificări ale legislației actuale. Avem de asemenea strategia Europa 2020 eh, care mm, impune niște ținte uh, și toate aceste lucruri trebuie să fie transpuse în legislația noastră. Pe de altă parte, știm foarte bine la comisie că nu e necesar și nu e bine să îngreunăm situația statelor membre cât privește raportarea. De aceea am efectuat un studiu de impact foarte amănunțit în care am dorit să, să vedem cât costă implementarea tuturor acestor modificări și schimbări și să ne asigurăm că aceste noi costuri nu sunt mult prea mari și pot fi uh, suportate de statele membre. Iată punctul nostru de vedere, pentru că există deja sisteme care funcționează și multe țări se colectează deja astfel de date pe plan național și avem și date legate de sprijinul financiar pentru țările în curs de dezvoltare, însă știm bine că asta se raportează nu numai în, către Uniunea Europeană, dar cât și către forurile um, um, în, respective din OECD, de exemplu. Însă să nu uităm că Uniunea Europeană, ca parte a acordurilor, acordurilor de după Kyoto, trebuie să-și deplinească anumite obligații de raportare, monitorizare și vreau să subliniez că noi, ca și Uniunea Europeană, deci încă o dată avem obligații de raportare pe plan internațional și de asta ne trebuie uh, legislație care să ne permită să facem asta, acest lucru pe plan internațional. Deci suntem extrem de conștienți de tot ce înseamnă uh, evitarea mm, suprapunerilor și în propunerea de mecanism de monitorizare nu veți găsi niciun fel de propunere pentru mecanismele de monitorizare a eficienței energetice, pentru că aceste lucruri sunt reglementate în altă parte, în alte acte legislative și nu are sens să le mai reluăm aici. Apoi s-a vorbit și, sau s-a pus întrebare legată de transportul maritim. Discuțiile continuă, inclusiv la noi, la comisie. Noi efectuăm în prezent un studiu de impact pentru a vedea ce se poate face, ce este fezabil în acest sector al transporturilor maritime și care ar fi cerințele de monitorizare. Însă, vrem să vă spunem că în acest sector am deschis discuțiile spunând că la un moment dat va fi necesar ca acest sector să producă niște rapoarte și să fie monitorizat însă cu siguranță asta nu înainte ca legislația primară uh, să fie decisă și votată în Parlament. Te. Apoi, în ceea ce privește detaliile și cifrele și tot ce poate fi raportat și va trebui să fie deportat, toate aceste lucruri uh, sunt uh, realizate prin intermediul actelor delegate și aici se pune problema aplicării mecanismului de monitorizare. S-a vorbit, cred, aici uh, despre faptul că la și la nivelul de detaliu la care se merge și că pe plan internațional nu avem uh, aceste cerințe. Și dacă ne dorim astfel de detalii în legislația noastră, trebuie să fim atenți pentru că, pe de altă parte, să zicem că pe plan internațional avem obligații legate de finanțări și sprijin pentru țările terțe. Nu se știe încă ce vă conține aceste rapoarte, um, la ce nivel de detaliu, în orice caz, avem nevoie de acte delegate aici, în caz contrariu trebuie să ne întoarcem din nou aici la dumneavoastră pentru a vă solicita o amenda, un amendament la prevederile respective, ceea ce ar fi o mare risipă de timp pentru dumneavoastră. În sfârșit, s-a mai pus o întrebare legată de acele jaloane milestones. Știm bine că aceste lucruri se discută în acest moment cu Consiliul. Comisia a produs și o comunicare în acest sens, vorbind despre metodele eficiente de a progresa, însă Consiliul nu a adoptat acest lucru încă și de aceea în acest text de față nu se fac trimiteri la documentul respectiv pentru că încă o dată, acest lucru, acest document nu a fost încă, să zicem, adoptat. Un alt element, uh, rapoartele anuale. În faza actuală, în momentul în care dorim să vedem dacă ne vom îndeplini pe viitor obligațiile și dacă suntem pe calea cea bună, uh, ne uităm, uh, de exemplu, pe pachetul climat și ne orientăm în funcție de pachetul post-Kyoto și în funcție de strategia UE 2020. Uh, în acest context de analiză, și prospectivă, cerem statelor membre să facă propriile studii și statele ne spun dacă da sau nu sunt pe calea cea bună și în funcție de ce ne spun statele, noi le monitorizăm și le ghidăm. S-a mai pus o întrebare legată de revizuirea inventarelor naționale. E vorba de un domeniu destul de complex, pentru că există acea quality assurance, necesitatea asigurării calității și pe plan național există o cerință legată de verificarea calității. Și asta ne revine nouă ca obligație din punctul de vedere sau din, punct, da, din punctul de vedere al dreptului internațional. Dar vreau să vă spun că această revizuire nu, și această cerință noi nu o, nu o înlocuim noi prin mecanismul nostru, ci prin, prin obligațiile internaționale suntem obligați să facem acest lucru și aceste acțiuni se întreprind în strânsă legătură cu Agenția Europeană pentru Mediu și cu uh, autoritățile naționale pentru a ne asiguri, asigura că ne îndeplinim și obligațiile pe plan internațional și cred că am acoperit majoritatea subiectelor legate de deciziile legate de mecanismul de monitorizare, dar s-au mai pus două întrebări legate de altceva, de alt subiect. Domnul Prodi a pus o întrebare și a făcut o remarcă legată de uh, GMS, mecanismul global de monitorizare și de securitate a mediului înconjurător, este uh, adevărat, este vorba de un mecanism diferit, dar nu este un mecanism de jos în sus cu inventare, ci ceva de sus în jos. Nu e vorba, deci, de lucruri care sunt hotărâte pe plan internațional în cadrul Convențiilor ONU, ci e vorba de un alt tip de abordare, Comisia, Uniunea Europeană pot să hotărească să meargă pe această cale, însă asta necesită alte tipuri de acte legislative. Apoi s-a pus întrebarea legată de acel transfer de suveranitate. Cred că textul de față nu presupune niciun fel de transfer de suveranitate de la statele membre către UE, ci se cere doar statelor membre să raporteze către Uniunea Europeană, ceea ce nu presupune deci un transfer de suveranitate. Această chestiune a suveranității apare mereu când vine vorba de monitorizare, când vine vorba de date, de, de transparența acestora. Eu zic că aici, ca și nivel de transparență, um, lucrurile sunt uh, deja hotărâte la nivel internațional, dar și în alte acte legislative ale Uniunii Europene, iar textul de față nu face decât să se asigure că există raportare, monitorizare și verificare care sunt necesare pentru a ne ajuta să implementăm legislația deja în vigoare și cred că am încheiat și aștept cu nerăbdare viitoarele discuții în următoarele săptămâni și sperăm că vom uh, soluționa sau vom încheia acest dosar cât mai curând posibil, pentru că 1 ianuarie 2013 nu este o dată așa de îndepărtată. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc foarte mult! Acum uh, am primit deci răspunsuri foarte amănunțite de la comisie și mai avem o persoană pe listă. Raportorul dorește să intervină. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care au vorbit. Mulțumesc și lui Arthur pentru aceste răspunsuri. Se pare că există două dinamici care pot să coexiste Mulțumesc pentru aceste lucruri, mulțumesc și domnului Zeber, orice, în orice caz dinamica e necesară pe plan, internațional pe plan europene. Acum, împreună cu raportorul din umbră și raportorii din umbră încercăm să ajungem la o soluție de compromis și în acest sens vreau să subliniez faptul că uh, noi, ca Uniunea Europeană, ca state membre, ne-am angajat pentru a avea acea economie cu puține emisii de, emisii de emisii de carbon și ne-am angajat deci în acest sens și pentru că aceste planuri să poată să se realizeze într-un mod cât se poate de eficace eficient din punct de vedere al costurilor, avem nevoie de anumite măsuri și e vorba până la urmă de ceva de bază în economie. În acest context, dacă vă uitați la foaia de drum adoptată de Comisie și adoptată de Consiliu de cele 26 state membre, etc., vedem că, într-adevăr, această foaie de parcurs uh, face ceea ce trebuie să facă și sunt surprins de unele comentarii care s-au făcut aici. În ceea ce privește extinderea um, arie de acoperire la energii regenerabile și la eficiență energetică. Bineînțeles că nu dorim să îngreunăm prea mult obligațiile, suntem conștienți de riscul birocrației, dar aici nu e vorba de birocrație, este vorba de date pe care oricum noi le avem. E vorba pur și simplu de a uh, lărgi spectrul acestor date și să facem lucruri oricum într-un mod armonizat și acum este momentul și este și locul potrivit pentru că un astfel de text legislativ să permită o armonizare în acest sens este clar că poate că Comisia nu-și dorește ca lucrurile, să, acest dosar să meargă și pe la alte directorate generale care ar putea fi vizate când e vorba de emisii, etc. Uh, ideea este pur și simplu de a folosi această oportunitate legislativă pentru a face lucrurile în mod armonizat. În ceea ce privește shipping-ul, transportul maritim, uh, cum a spus și Arthur, avem nevoie de date uh, Uh, și de informații clare legate de ce se poate face la acest sector. Eu mi-aș dori un sfat uh, din partea experților, din partea oamenilor de știință care să-mi spună, da, într-adevăr, aici se pot face niște lucruri și nu numai că se pot face, este crucial, este important. Deci, e vorba de indicatori, de date științifice care trebuie să fie produse pentru acest sector al uh, transportul maritim și este foarte important, dar asta nu, dor, nu înseamnă că ne dorim cumva ca lucrurile să tărăgăneze. Vreau să transmit acest lucru comisiei. Apoi, legislația pe care noi ne dorim acum și care înlocuiește anumite părți legislație, cum s-a mai spus aici, nu e vorba de a transfera suveranitatea, e vorba de date pe care noi le colectăm de vreo 20 de ani încoace. Pur și simplu e vorba de a schimba metoda, de a face lucrurile în mod armonizat și, pe de altă parte, de a respecta obligațiile noastre pe plan internațional, ca Uniunea Europeană. Aceasta este principala idee. Nu e vorba de a îngreuna lucrurile și poverile administrative, ci pur și simplu de a ne asigura că UE este un actor cu drepturi de pline pe plan internațional și în ce privește viitorul. Tocmai de aceea vorbim despre transportul maritim, de exemplu. Apoi s-au mai pus niște întrebări și mi s-a dus sprijinul din partea lui Chris uh, și din partea altor colegi. De aceea trebuie să ne asigurăm că Parlamentul și Uniunea Europeană au o poziție cât se poate de puternică pentru a avea informații bune, fiabile, armonizate, fără prea multă birocrație și care să ne permită uh, ca pe termen lung să ne angajăm pe drumul acestei economii cu emisii scăzute de carbon și nu numai pentru noi, ci și pentru că am luat acest angajament pe plan internațional și să nu uităm acordul de la Cancun. Uh, și ce trebuie să facă statele membre și Uniunea Europeană în acest sens, deci lucrurile să se petreacă în mod eficace în punct de vedere al costurilor și armonizat. Așadar, da, într-adevăr, noi vrem poate un pic mai mult decât ce își dorește Comisia, dar cred că uneori Parlamentul așa face, cere Comisiei să fie un pic mai ambițioasă și, bineînțeles, să implicăm, să antrenăm poate și alte uh, directoare generale, poate care nu sunt interesate de subiect, dar Asta este rolul nostru, acela de a avea politici bune și iată propunerea noastră în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Vă doresc să aveți o activitate fructuoasă pe marginea acestui raport și pentru a fi într-adevăr fructuoși o să vă spun care sunt termenele limite de depunere a amendamentelor. Vorbim de 28 martie la prânz. Votul în comisie va avea loc pe 30 mai și uh, în plenarea din luna iunie, chiar înainte de vacanță, vom putea să votăm acest raport și următoarele reuniuni vor avea loc pe 25 aprilie și pe 26 aprilie. Deci, imediat după sărbătorile de Paști. Până atunci, vă urez spor la lucru și o odihnă plăcută. Mulțumesc!